So, colleagues, please take your seats. Dragi colegi, haideți să începem această reuniune. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Vă rog frumos să luați loc. Eh, bun, să vedem eh, ordinea de zi. Avem eh, raportul Dagmar Roth-Berend și raportul Peter Lise, dar nu le votăm pe acestea acum, chit că erau pe lista de vot. Pe 25 septembrie la orele 15 vor fi votate de-abia. Deci am amânat voturile cu o săptămână, ca să fiu mai precis, pentru a avea suficient timp ca să stabilim un vot definitiv. Și dacă sunteți de acord, adoptăm astfel ordinea de zi. Uh, la punctul 3 avem toate limbile de lucru, în afară de estonă și malteză. Pe 26 septembrie avem o reuniune comună cu colegii de la ITRE. E vorba de cadrul 2030 pentru climă și energie, strategiile aferente, uh, vom avea o premieră pentru că, iată, vom uh, elabora un raport împreună, Envi și ITRE, și vom avea o reuniune în acest sens pe 26 septembrie. Și apoi, s-a schimbat componența uh, comisiei noastre puțin. Domnul Dalilis uh, devine membru de plin înlocuindu-l pe Arsen, domnul Arsenis, care acum e membru supleant. Astăzi avem și un grup de vizitatori ai colegei Vils. Vor apărea la orele 10, încă nu i-am văzut. Doamnă Vils, am înțeles că vin pe 24 septembrie, într-o marți, de la 9 la 12.30, va avea loc un workshop cu privire la e-health, e-sănătate. Întregul atelier de lucru va avea loc uh, în PHS 7C50. Uh, Și mai târziu, în octombrie, vom avea o audiere publică cu privire la uh, controlele oficiale. sunt uh, cele două evenimente în uh, paralel și vom putea fi extrem de sportivi pendulând între cele două. Cu privire la trialoguri, avem uh, trialogul doamnei Gardini în lucru. Am progresat și de aceea apare subiectul pe ordinea de zi. Felicitări, doamnă Gardini. Acum că au sosit toți colegii, haideți să începem uh, sesiunea de votare. Raportul USCHI, mai degrabă votăm mandatul pentru uh, acest raport, pentru negociere. Are toată lumea cartela pregătită? Pentru început vă spun că avem nevoie de un minimum de 36 de voturi pentru, ca să existe un uh, mandat de negociere. Deschid votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 44 pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. Acest rezultat permite acordarea mandatului. Domnule Uschi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, acordarea acestui mandat de negociere și sper, sper că rezultatul cu participarea raportorilor din umbră va fi un mesaj bun pentru uh, cetățenii noștri europeni. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnule Uschi. Vom vota rezultatul în cazul în care îl avem. Și acum trecem mai departe. Următorul vot e punctul 5 de pe ordinea de zi cu privire la piața europeană a carbonului în 2012 co-sponsori, Karl-Heinz Florence, Dan Jorgensen, Chris Davis, Bas Eichhout, Martin Kellen și Sabine Wills, nu există niciun amendament de compromis, avem doar voturi individuale și începem chiar acum. Amendamentele 8 și 9 sunt identice. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm electronic. 8 și 9. Verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 11. Se vrea o verificare electronică la 12. Bine. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 14. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 15 și 16 amendamente identice. Pentru împotrivă, abțineri, să resping. Pe bune, spune președintele? Bine, haideți să verificăm la 15 și 16. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 22. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Votează doar o colegă liberală. Dar haideți să uh, verificăm electronic la 20 mai bine. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 17-18 împreună, pentru că sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 17 și 18. A votat toată lumea. S-a închis votul. Nu se adoptă. Se resping. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi-e nu mi clar. Verificăm electronic. S-a votat. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 30 pentru. Îmi cer scuze, spune președintele. Trebuie să votăm 24. 24 așadar, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm la 30. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bine, se adoptă. 26 e caduc. Ba nu, votăm 26 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Iarăși votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 28. Pentru. Cu microfon, vă rog. Please. In la, la mia macchinetta. Al... O intervenție. La votul acesta, consola mea nu a vrut să funcționeze. Și nu e corect rezultatul. Bine, spune președintele, trebuie să trimitem un tehnician ca să, verifi, să verifice consola sau să ocupați un alt loc domnule Piriliu, să, să vă mutați dacă s-a stricat consola. Să calculăm și votul lui Joe Linen, că n-are consol, n-are cartela. Da, nici consola mea nu funcționează, dar din cauza că nu am introdus cartela de vot în ea. Probabil cartela e în drum spre dumneavoastră. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29. Avem aici un vot pe părți. Prima și a doua parte. Da, se vrea o verificare la 28. Cu drag. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, vă rog frumos să participați la vot vizibil, pentru că mi-e foarte greu de aici, de la prezidiu. Urmează amendamentul 29, după cum spuneam, vot pe părți, prima parte, cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abține și se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi-e clar. Verificăm electronic la 35. A votat toată lumea. S-a închis votul se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Iarăși verificăm electronic mai bine. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Cu aceeași majoritate. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri nu e foarte clar. Votăm electronic. 42. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, clar. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Ba nu, la cerere verificăm 51, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 52. Amendamentul Ghirec. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. A, nu, revenim. Se dorește o verificare la 65. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă la limită. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Verificăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 69 și 70 identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri se resping. Se vrea o verificare electronică pentru 69 și 70. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da, merita o încercare, ce să zic, spune președintele. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți o verificare electronică la 74. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 73 pentru. 73. Pentru. Potrivă. Abțineri se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. O constelație foarte interesantă și mai bine verificăm. La 72. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. patru Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 e caduc. 80 de asemenea, și 82 și 83. 86 pentru împotrivă abțineri se respinge. 95 vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic la 95, prima parte. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, de la 95, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 85. Vot electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trebuie să ridicați mâna atunci când votați. 84 devine caduc. Trecem mai departe la 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 88. Verificare electronică. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 87 pentru. Împotrivă. țineri să respinge. 90 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 89 devine caduc și trecem mai departe la 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar, așadar verificăm electronic 112. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Clar. 91. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Nu. Prima parte devine caducă la 112, dacă, la 91 dacă 112 este adoptat, așadar votăm doar partea a doua de la 91. Deci, votăm cu privire la amendamentul 91, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92 devine caduc și cu aceasta trecem la 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respingem. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respingem. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respinge. 112. Pentru. Nu, își cere scuze președintele. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu este clar, așadar votăm electronic la 102. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 103. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu este clar. 103. Verificăm electronic. Trebuie să fi fost o majoritate mare. Votul uh, este închis. Majoritate clară. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 105. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge de asemenea. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri nu este clar. Votăm uh, electronic. Verificăm. A votat toată lumea? Votul este închis. Să respinge. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 113. Pentru. Împotrivă. Nu este clar. 113. Verificăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 109 pentru, împotrivă, Abțineri. se respinge. 108 pentru, împotrivă, Abțineri. Votăm electronic, verificăm la 108. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 111 verificare electronică. A votat toată lumea? Votul? Votul este închis acum. Se respinge. 114 a fost retras, 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm electronic la 116. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm de asemenea electronic la 117. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum la considerente. Considerentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. La 3 verificăm electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă clar. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. Cu aceasta ajungem la votul final. Există un singur vot nu are, loc cu, nu are de face cu alocarea vreunui mandat, este doar un vot final, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Cu aceasta, raportul se respinge. se poate uh, discuta despre procedura viitoare. Uh, munca putem să o aruncăm la gunoi și putem spune că acest subiect ne va însoți mai departe. Bun, și dacă tot suntem la acest subiect, uh, în curând îl vom saluta alături de noi pe ministrul mediului al Poloniei, în calitate de copreședinte, domnul Corolec, Dezbaterea cu dânsul va începe la ora 11.30. Așadar, la 11.30 ne revedem cu toții aici pentru a discuta din nou pe acest subiect minunat. Vă rog să fiți punctuali.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 interessenchen So, colleagues, please take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ich möchte dann die Sitzung wieder aufnehmen. Haideți, dragi colegi, să reluăm această ședință. Anunțasem uh, un grup de vizită, vizitatori mai uh, de mult, uh, la începutul reuniunii, mă scuzați, au sosit între timp, bine ați venit și urez bun venit și colegului din Ensemble Național, invitatului Sofie Ocuni, bine ați venit! Dumneavoastră sunteți responsabil de subiectul durabilitate la uh, Asamblea Națională în Franța. Ne bucură foarte mult prezența dumneavoastră aici. Acestea fiind spuse, trecem la uh, musafirul nostru de cinste, domnul ministru și uh, președinte COP19, Marcin Corolec. Avem prilejul de a discuta despre pregătirea conferinței COP19 această conferință va reprezenta un pas important către semnarea unui acord internațional. Conferința respectivă are loc în Europa și, bineînțeles că, din acest motiv, interesul față de acest eveniment este unul sporit. Vom face tot posibilul pentru a vă sprijini în așa fel încât conferința să fie încununată de succes și în așa fel încât să ne prezentăm bine în fața opiniei publice internaționale. Nu vreau să întârzi cu intervenția mea. Uh, mai bine dau cuvântul domnului Corolec, după care vor avea cuvântul coordonatorii pentru întrebări și apoi domnul ministru din nou va putea uh, interveni pentru răspunsuri și apoi urmează o altă sesiune Q&A. Domnule ministru, vă dau cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowne panie. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor deputați, am marea plăcere de a mă regăsi alături de noastră în Comisia de Mediu a Parlamentului European pentru a vă prezenta progresele realizate în uh, pregătirea conferinței de la Varșovia COP19, a doua conferință COP care se organizează în Polonia în ultimii cinci ani. Vreau să vă reamintesc că un element atât de important uh, care se petrece în Polonia odată la 5 ani nu e o chestie întâmplătoare. Asta arată în ce măsură Polonia se concentrează pe soluțiile care trebuie aduse la problema schimbărilor climatice și la problemele de mediu în general. Ne dăm seama că trebuie dată o soluție globală la aceste probleme și este dovada că dorim să jucăm un rol important în ce privește politica de mediu și climatică în Europa. Știm cum să reducem uh, emisiile într-un mod echilibrat, menținând în același timp uh, și o creștere economică. Atunci când am fost numit ministru uh, al mediului și responsabil cu politica în domeniul climatic în 2011, am ieșit din biroul primului ministru Donald Tusk și am plecat imediat la aeroport și am luat uh, un avion uh, către Durban, în Africa de Sud, la conferința de la Durban. În cei șase ani uh, cât timp fusese ministrul comerțului, uh, niciodată nu m-am confruntat cu un astfel de maraton de negociere cum am avut ocazia să văd la Durban, în Africa de Sud. Însă, grație acestui uh, maraton, mi-am dat seama că era un proces uh, de negociere global asupra schimbărilor climatice și că e important să putem conta și pe participarea unor țări cum este Polonia, o țară care într-un timp foarte scurt a trecut din uh, grupul țărilor din curs de dezvoltare în grupul țărilor dezvoltate. la Durban am uh, reușit să punem o piatră de hotar, să marcăm uh, un lucru foarte important, în sensul că am decis să punem în practică deciziile la care s-a ajuns în cadrul platformei Durban și uh, la Varșovia vom începe o sarcină de, realmente herculeană, în sensul că trebuie să avem un acord obligatoriu pentru 200 de țări din toată lumea și uh, sunt convins, sau cel puțin sper, că uh, toate aceste lucruri vor culmina la conferința de la Paris uh, peste 2 ani și că toți vom face tot ce ține de noi ca să ajungem la acest scop. Spun toți, pentru că, sigur, Polonia nu este singurul actor pe scena mondială noi am decis să uh, organizăm această conferință privind schimbările climatice și în felul acesta Polonia și-a asumat uh, responsabilitatea față de țările din Europa de Est. De asemenea, uh, colaborăm de altfel în acest sens foarte bine. După ce s-a confirmat faptul că Varșovia va organiza conferința COP19 anul trecut, am început o colaborare cu colegii noștri francezi o colaborare care s-a extins până în Peru și Venezuela, care vor fi țările organizatoare ale viitorul, viitoarelor summituri COP și pre-COP de anul viitor. Și în calitate de președinte al COP19 am luat legătura deja cu mai mulți miniștri europeni pentru a demara consultările și pentru a întama toate pregătirile necesare uh, împreună cu celelalte țări. Și de, de, de altfel am și primit uh, un ajutor uh, din partea ministrului suedez Leni Ek, un, un ajutor foarte prețios, care ne-a permis care ne-a permis să reglăm anumite probleme, să rezolvăm anumite probleme. De asemenea, ministrul finlandez ne-a ajutat foarte mult pe probleme legate de LULUC. Martin Lidegard, de asemenea, și-a dat acordul pentru organizarea la Copenhaga a reuniunii care se va ocupa de problemele financiare. După cum vedeți, COP19 este un proiect de echipă, un proiect veritabil european și un veritabil efort european. Uh, și trebuie să ne suflecăm mânecile și să ne punem pe treabă, uh, să ne alăturăm și altor uh, jucători pentru a crea toate condițiile necesare să ne luăm angajamentele pentru următorii doi ani. Am lansat consultări foarte intense cu câteva grupuri de țări. V-am spus că deja am avut întâlniri cu mai mulți miniștri, de asemenea voi continua să fac uh, diverse vizite și după conferința COP19. La Cracovia am avut un forum și m-am întâlnit cu o serie de negociatori din diferitele țări care vor participa la uh, proces. De pe 2 pe 4 octombrie la Varșovia vom uh, avea o conferință introductivă, așa numită conferință pre-Cop. Uh, unde se vor discuta toate elementele viitorului acord și cum să garantăm un acord și mai ales un echilibru între nivelul nostru de ambiții, de dorințe, ca să spunem așa, și inițiativele care privesc uh, problema pierderilor și, pierderilor și pagubelor. Pentru prima dată, așa numitul concept loss and damage. Pentru prima dată în cadrul uh, pre-COP, conferinței pre-COP, ne-am întâlnit cu întreprinderile, cu organizațiile internaționale și am încercat să abordăm problema noilor tehnologii și a noilor forme de finanțare sau rolul pe care pot să-l joace companiile, întreprinderile. Conferința PRECOP este cumva preludiul uh, conferinței de la Varșovia. Unde vom încerca să aducem răspunsul la toate aceste întrebări? Uh, uh, vă ne vom concentra uh, și pe noile inițiative, sperând să putem uh, pune bazele unui nou acord în strânsă colaborare cu colegii noștri din Peru și Franța. Vom uh, face totul pentru ca și reuniunea de la Paris să fie una de succes. Dacă acum ne fixăm pe anul 2015 și va trebui să vedem dacă înainte de uh, conferința COP din Peru uh, putem să fim suficient de pregătiți pentru 2015. La Varșovia va trebui să punem bazele unui nou text. Cea mai importantă va fi aplicarea universală a acestui acord, o aplicare uh, din partea tuturor țărilor, deci nu doar a țărilor din Uniunea Europeană, ci și alt, altor țări mai izolate. Așa cum s-a întâmplat cu negocierile privind protocolul de la Kyoto. Trebuie să ne reamintim că este fundamental să existe un echilibru între inițiativele pe plan tematic și uh, dezvoltarea. Sunt multe țări care nu doresc să-și asume anumite obligații pentru că li se pare că dacă aceste obligații ar fi să fie respectate, ele le-ar frâna ieșirea din sărăcie și le-ar frâna dezvoltarea. Trebuie ca acest acord să țină seama de aceste elemente și de aceste reticențe. La Varșovia am discutat de asemenea cu uh, mediul de afaceri, cu întreprinzătorii, pentru că acest mediu, acest lumea afacerilor va fi cumva în prima linie va trebui să, să suporte consecințele acestor măsuri. Să nu uităm că jumătate din uh, populația mondială trăiește în orașe și până în 2050 procentul uh, va urca la 70%. Așadar, uh, populația citadină va fi 70% din populația totală. Deci va fi o mare provocare care a trebuit să-i facem față. Și am un apel pe care trebuie să-l lansez către Comisia Envi a Parlamentului European. Să vă asigurați că Uniunea Europeană joacă un rol cheie în toate negocierile privind schimbările climatice Sper că veți putea să mă susțineți în calitate de președinte al conferinței COP19 la această uh, veritabilă răscruce la care, care va fi reprezentată de conferința aceasta de la Varșovia. Vreau să vă reamintesc că uh, adesea Uniunea Europeană este criticată pentru apatia sa față de problemele de finanțare care ar putea încetini uh, finanțarea măsurilor care ar putea încetini schimbările climatice sperăm că Uniunea Europeană va putea prezenta un uh, proiect credibil și că va putea uh, aloca fonduri suficiente uh, măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Dacă veți face presiunile necesare în Parlament, cred că veți putea ajuta ca aceste probleme să progreseze, aceste chestiuni să progreseze de-a lungul negocierilor. De asemenea, sper că în cadrul președinției COP, în timpul președinției COP uh, a poloneze, vom putea uh, progresa. Nu e ultima oară când uh, mă prezint în fața noastră. Întotdeauna putem avea un dialog constructiv și putem să ne atingem aceste obiective comune, pentru că se pare că acest dialog este susținut de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, sunt la dispoziția noastră pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc pentru aceste cuvinte introductive și acum vom începe cu întrebările adresate de coordonatori. Am înțeles uh, că trebuie să fie creată presiune, acest lucru scrie și pe cartea noastră de vizită, uh, așadar că nu trebuie să renunțăm, ci că avem nevoie de o rezoluție, așa s-a procedat în mod tradițional și până acum. Trebuie să notăm uh, pe hârtie ceea ce ne imaginăm, ceea ce ne dorim pentru conferința de la Varșovia. Noi, ca Parlament, vom fi reprezentanți la Varșovia de o delegație de 10 membri și ne vom întâlni cu mulți participanți. Ați vorbit deja despre anumite întreprinderi. Pentru noi uh, și ONG-urile sunt uh, importante și ele se găsesc pe ordinea noastră de zi pentru că și ONG-urile contribuie la transmiterea unor informații către public. De asemenea, ați vorbit și despre aspectele financiare. Mi s-a părut un lucru bun, pentru că la ultima conferință COP au existat mereu uh, câteva observații pe această temă, însă nu era clar dacă știrile respective pot fi confirmate sau nu. Dar, după cum ați spus și dumneavoastră, se poate întâmpla în ansamblul pachetului uh, acest lucru. Să fie clar, să spunem clar că europenii au un pachet pe care vor să-l promoveze, iar aspectele financiare uh, joacă un rol important. Ele trebuie trebuie asigurate. Nu numai ele, dar trebuie să fie clar pentru opinia publică mondială ce oferă Europa în această direcție și să nu se transmită doar uh, fragmente de informații pe această direcție publicului. Începem așadar cu runda de întrebări din partea coordonatorilor. Fiecare coordonator are două minute la dispoziție. Petra Lise din partea PPE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Domnul Zeber își cere scuze și uh, m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte din partea lui. Mulțumim, domnule ministru, că sunteți alături de noi astăzi și, într-adevăr, Polonia este foarte ospitalieră. Am fost la conferința din Poznan uh, în 2008, personal, și mă bucur că abordați în mod constructiv și angajat acest subiect. Trebuie să ținem cont cu toții de faptul că Polonia, în ceea ce privește obiectivele climatice ambițioase, trebuie să depună eforturi foarte mari, mai ales că uh, până acum folosea 90% cărbune pentru uh, producerea de energie și până în 2020 uh, vor exista reglementări speciale, mai ales în ceea ce privește comerțul cu emisii, iar Polonia are nevoie de susținere pentru această sarcină dificilă. Doresc să vă întreb. Informațiile mele sună în felul următor. Din cei 90% cărbune pe care îi folosiți acum pentru producția de energie, o mare parte parte uh, este importată deja, chiar și din uh, Rusia. Așadar, întrebarea mea este dacă nu aveți și o motivație personală, cu excepția protecției climatice, de a trece la alte uh, surse de energie ceva mai prietenoase cu mediul. În al doilea rând, aveți dreptate, Europa nu poate să rezolve singură această problemă a schimbărilor climatice. De aceea sunt recunoscător pentru faptul că încercați să obțineți un acord internațional și că depuneți eforturi în acest sens. Și doresc să adresez o întrebare care până acum nu a fost discutată atât de în detaliu, dar trebuie abordată ne întrebăm de 100 de ori pe zi ce să facem dacă restul lumii nu participă, pentru că Europa nu poate rezolva singură această problemă. Însă, vă întreb dacă dumneavoastră, ca ministru, sau uh, alții sunt dispuși să spună că am recunoscut că nu putem rezolva această problemă și preluăm și răspunderea pentru aceasta, pentru că putem să renunțăm la schimbările climatice și protecția naturii uh, dacă alții nu participă. Putem să avem această atitudine. Și întrebarea este dacă ar putea să fie aceasta o strategie uh, politică rezonabilă de care, la care să aderăm. Președintele, mulțumesc și acum Leinen din partea SND. Domnule ministru, și eu uh, vă salut uh, cu ocazia participării dumneavoastră la ședința Comisiei ENVI. Uh, felicitări pentru că organizați din nou această conferință COP. Țara dumneavoastră va fi în centrul atenției Odată în plus, și Peter Lise a abordat acest aspect și anume noi ne facem griji cu privire la politica climatică din Polonia. Eu am adresat o întrebare comisiei înainte de vacanța de vară cu privire la cele două centrale pe cărbune de la Opule, da, și am vrut să știu dacă acestea sunt compatibile cu legislația uh, Uniunii Europene din domeniu, pentru că vorbim uh, de două ori 900 MW, uh, vorbim și de foarte multe milioane de tone de CO2 care până în 2015 vor fi emise permise, până în 2050, îmi cer scuze. Și sigur că există și multe critici care sunt exprimate și aceste critici uh, abat atenția de la întrebările cele mai importante. Aspectul cel mai important este un acord cu privire la climă la nivel mondial. Și, pentru că avem acum o a doua șansă cu COP19, acest proiect trebuie să reușească. Pentru că trebuie să încercăm să atragem toți partenerii de la nivel mondial într-o astfel de înțelegere. Este clar că există anumite părți ale lumii, anumite părți bogate, industrializate, care trebuie să facă mai mult decât alții. Suntem întrebați dacă reducerea de 20% de CO2 este este ultima noastră ofertă, reducere până în 2020. Știm că nu este suficient uh, acest lucru și știm că trebuie să fim mai buni. Cred de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru credibilitatea sa decât, uh, acești, uh, decât obținerea acestor procente de 20%. Va trebui să venim cu idei și în ceea ce privește finanțarea, pentru că uh, bugetele publice nu prea mai au resurse și este uh, nevoie uh, și de alte idei. O taxă pe CO2 sau o un alt tip de taxă pe tranzacții financiare, însă în orice caz este nevoie să introducem așa ceva. Cu partenerii scandinavi uh, putem să discutăm pentru că ei oferă o consultanță bună în domeniu și sperăm că Uniunea Europeană va prelua rolul de lider odată în plus. Am fost la Copenhaga și a fost dureros să observ că, mai ales în Europa, uh, conferința a eșuat și așa ceva nu trebuie să se mai întâmple încă o dată. Mulțumesc, Chris Davis. Uh, good to see you again, Minister. Um, and good also to hear you being so positive and optimistic Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți din nou alături de noi. Mă bucur că sunteți atât de optimist. Aș vrea să știu de ce sunteți așa de optimist. Puteți să dați un discut, detalii în legătură cu discuțiile care, discuțiile care au loc. Negocierile par să fie blocate la niște niveluri de detaliu, dar noastră sugerați că există o dorință adevărată de a obține acest acord, de a ajunge la un acord din partea țărilor în curs de dezvoltare, cum ar fi China și India, argumentul a fost în trecut tot timpul că din punctul lor de vedere, nu vor să facă sacrificii când, în acest stadiu de dezvoltare, pentru că Occidentul deja a trecut de acest stadiu și a emis o grămadă de dioxid de carbon în procesul de dezvoltare. Deci, care e situația? Sunt țările noastre pregătite să facă sacrificii pentru a obține acest acord global acum și în cazul Statelor Unite? Știm că cei de la Casa Albă dor, doresc să facă progrese, dar știm și că în Congres nu există o majoritate pentru a ratifica acest acord. Deci, ce vă face atât de optimist? Mulțumim, Bas Aikaut, de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ce ați spus aici. Salut faptul că trebuie implicat sectorul privat. Cred că Parlamentul a înțeles și a recunoscut că dacă vrem să avem un viitor sustenabil, trebuie să implicăm toate industriile și cred că toată lumea e de acord cu asta. Și din acest punct de vedere, când spuneți că trebuie implicat sectorul privat și avem o abordare echilibrată, asta sună destul de bine, dar dacă mă uit la cele 12 companii care susțin acum președinția poloneză pe care ați anunțat-o, văd Aslametal Metal și Polish Energy Group și altele, n-am senzația că e o abordare echilibrată. La fel, când organizați în timpul uh, COP19 un summit internațional al climatului organizat de, uh, organizat de Asociația Internațională a Cărbunelui, și este și un comunicat al Asociației Internaționale a Cărbunelui dat din Varșovia. Deci dacă văd ce faceți acum, nu este niciun fel de echilibru în implicarea sectorului privat care vrea să evolueze către un viitor sustenabil. Ci totul e un blocaj și sunt aceleași vechi industrie. Deci ce vreți face ca să vă asigurați că toți investitorii privați sunt implicați în, acest, în această conferință COP19 pentru a avea un succes și un echilibru? Asta înseamnă că și companiile care vor să treacă spre energii uh, Uh, regenerabile spre un viitor verde sunt implicate. Pentru că până acum, dacă mă uit la lista companiilor implicate, văd că uh, nu am, adică nu am senzația că e o abordare echilibrată și ați spus că e important acest lucru, deci aș vrea să îmi spuneți mai multe despre asta și cred că în afară de asta, cum uh, vedeți viitorul Poloniei pentru 2050, pentru că și Polonia trebuie să-și reducă emisiile de uh, dioxid de carbon cu 95%, cum veți face acest lucru într-un mod echilibrat, dacă până acum nu sunteți susținuți decât de Asociația Internațională a Cărbunelui. Știm că ei nu o să facă reducerea asta, deci aș vrea să spuneți mai multe despre asta. Next speaker is Anna Rosbach. Anna Rosbach. Tak, formand. Jeg, jeg vil tale min modersmål. Velkommen til dem her, min minister. Bun venit, domnule ministru. Ne bucurăm că sunteți aici și că ne relatați din experiența de la Durban, unde uh, ați participat în calitate de ministru național, deci la nivel ministerial. Noi, uh, și noi am fost la Durban, eu am fost în calitate de uh, reprezentant al nivelului parlamentar. Nu e întotdeauna plăcut să fii la aceste reuniuni, deoarece deciziile importante sunt luate la nivelul miniștrilor am fost, de fapt, de mai multe ori la reuniuni COP și am primit uh, briefing-uri de două ori pe zi, dar nu am avut posibilitatea de a participa uh, la procesele decizionale serioase și pot să vă confirm că e o poziție foarte frustrantă. Îmi place să uh, aud că Polonia vrea acum să ofere câteva drepturi parlamentarilor pentru că noi vrem finanțare, noi vrem uh, să avem un cuvânt de spus în momentul în care se discută despre um, chestiunile fierbinți, nu să fim doar brifați de două ori pe zi de către miniștrii care ne spun și nu prea ce se întâmplă. Deci dacă vom primi, primi permisiunea de a participa, vreau să vă întreb un lucru. Uh, Considerați că modelul COP e în continuare valabil de, reorganizare a, de organizarea reuniunilor? Noi reprezentăm 500 de milioane de cetățeni, dar avem dreptul de a ne prezenta acolo cu doar trei reprezentanți. E ciudat totuși. Micile țări din lume au trimis delegații mai mari decât Parlamentul European. Dat fiind așadar că suntem implicați, în acest dosar, aș vrea să am și un cuvânt de spus odată ce sunt acolo. Mulțumim, Ana Rosbach. Zabine Vils, de la GUE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru. Obiectivele de protecție a mediului înconjurător nu sunt suficient de ambițioase, uh, este opinia grupului uh, meu politic. Țările în curs de dezvoltare sunt foarte afectate de schimbările climatice și depind foarte mult de plățile de echivalare din statele industrializate. Noi uh, suntem de părere că ar trebui să ne prezentăm cu o voce comună, nu doar statele membre în plan individual. De asemenea, am auzit cum ministrul de economie din Polonia a uh, sugerat să uh, Uh, tratăm altfel acordul uh, de mediu. Vreau să știu exact cum va fi influențată poziția Poloniei prin prisma acestui uh, fapt. Trebuie să facem mai, mult mai mult decât o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de doar 20% în anii ce vor urma. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vils. În numele grupului EFT, domnul Șimanski. Mulțumesc! Comentariul meu se referă la următoarele. Domnule ministru, cum au uh, evoluat costurile în Polonia în ultimele decenii? Discutăm despre marge procentuale, dar când discutăm despre cărbune, să nu uităm că industria energetică de acum e cu totul alta față de cea din trecutul recent. Dumneavoastră, în calitate de ministru al mediului, poate ne puteți vorbi din experiența acumulată în domeniul transformării economice, pentru că nu este vorba doar despre mediu și emisiile de dioxid de carbon, e vorba și de alte bariere care apar în calea dezvoltării strategiilor de mediu. Ce ne-a spus la început a fost interesant și important, însă eu vreau să mă refer la acest acord global pe care l-ați menționat. Există semnale sau informații cu privire la ceea ce ar putea urma? Pentru că există actori globali precum SUA, China, India, iar uh, Europa dorește să-și asume un rol de leadership și să fie model pentru ceilalți. Pentru asta are o strategie și o politică dinamică și corectă, dar uh, dată fiind criza prin care trecem, se prea poate ca Europa să rămână singură la ora actuală. Și din punct de vedere emoțional, uh, dezbaterea e foarte încărcată aici în Parlamentul European. Ce preț trebuie să plătim pentru asta? Pentru că situația unui cetățean obișnuit din Spania și din Grecia nu diferă foarte tare um, de situația cetățenilor din țările în curs de dezvoltare acum. E vorba până la urmă de menținerea competitivității economiei europene, mai ales în țările care sunt acum într-o perioadă foarte dificilă. Vă întreb dacă sunteți un visător și credeți într-adevăr că în anul 2015 în Franța situația va permite semnarea unui acord global, pentru că ceea ce ascultăm acum nu ne dă speranțe în această direcție. Mulțumesc. Președintele, mai sunt patru colegi care vor interveni. Un minut. Karl-Heinz Florenz, mulțumesc, mă bucur foarte mult, domnule ministru, că sunteți aici, mă bucură revederea, pentru că mi-amintesc uh, foarte bine că ați fost la Durban și că delegația europeană la un moment dat s-a aflat în fața colapsului în momentul în care uh, Polonia a venit cu subiectul AAU. E vorba de acordul global. Și știți exact că toate aceste lucruri pot să, încep, pot să însemne și altceva, și anume dictarea unei direcții total diferite. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb, care sunt contribuțiile noastre active și uh, creative dacă suntem activi, putem să reducem emisiile, putem să creăm locuri de muncă și putem să îmbunătățim condițiile de trai. Nu pot decât să sprijin aceste elemente. Dar care este contribuția activă? Eu înțeleg prea bine că dumneavoastră nu puteți să renunțați la cărbune așa cum repede a putut renunța Germania la energia nucleară sau Regatul Unit, dar cum îi motivați pe ceilalți să avanseze? Aici, de exemplu, nu s-a menționat faptul că protocolul de la Kyoto a murit. Acum avem un nou model și trebuie să reacționăm la acesta, probabil cu flexibilitate. Dar vreau să știu ce idei aveți în acest sens. Sofie Ocuni, un minut. Merci, euh, monsieur le président, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Dacă ar fi să traduc uh, prezentarea noastră, Înțeleg că ați trecut de la o politică a recriminărilor la o politică a deschiderii și la o nouă perspectivă și cred că uh, și conjunctura politică ne obligă să mergem în această direcție, deci vă mulțumesc. Uh, și aș vrea să vă vorbesc despre apă. Apa, care este un subiect întotdeauna uitat în concluziile summiturilor internaționale și diferitele conferințe. Ori resursele de apă se reduc din ce în ce mai mult și sunt din ce în ce mai, de mai proastă calitate. Se rarefiază pentru că crește nevoia de consum și se degradează din punct de vedere al calității pentru că poluăm din ce în ce mai mult apa. Este indispensabil astăzi ca astăzi să lucrăm asupra acestui subiect. Apa, o resursă rară și trebuie ca Uh, în această conferință să fiți cel care uh, abordează această tematică. Este important, este esențial să înțelegem că apa nu mai este un drept, ci o îndatorire. Și în cadrul cooperării internaționale uh, mă fac efortul să se propună o lege aici în Parlament care să spună că o parte infimă din din apa colectată să poată merge în țările uh, în curs de dezvoltare pentru acces la apă pentru toți și pentru acces la apă curată pentru toți. În calitate de ministru, puteți adera la ideea de a da o mică parte din, acest, din ce se adună pentru aceste țări în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Rita Corola! Mulțumesc foarte mult! Problema în obținerea unui uh, acord global este faptul că participanții au ales de mult o altă strategie mm, și o altă abordare față de europeni. Nu spun că nu fac nimic, însă fac lucruri diferite. Statele Unite, de exemplu, a fost mai eficientă în reducerea în măsurile de reducere pe care le-au luat decât Uniunea Europeană și va fi uh, de asemenea mai uh, eficientă din cauza gazelor de șist. Dar în ceea ce privește limitele de emisii și țintele obligatorii, aici lucrurile stau diferit. Oricum, sunt dispuși să decarbonizeze economia lor și să reducă uh, carbonul din uh, procesele de producție. Așadar, este o uh, abordare mai degrabă de uh, jos în sus decât de sus în jos. Uh, se investește mai mult în tehnologie și în cercetare și dezvoltare decât la noi. Observ acum că europenii în sine sunt obstacolul cel mai mare pentru atingerea unui acord global. Noi suntem cei care uh, punem bariere. Așadar, uh, sunteți gata să regândiți vechea strategie, pentru că nu vom fi uh, cei mai bogați uh, prea multă vreme dacă nu ne schimbăm strategia. Și, așa cum a spus și Florence, Kyoto a murit, însă uh, înseamnă că și modelul european a murit în același timp. Mulțumesc! Uh, Statele Unite, sigur că sunt cunoscute pentru protecția lor puternică a mediului. Acum are cuvântul Iolanda Hübner. Mulțumesc, domnule ministru, ca în fiecare an Parlamentul European pregătește o rezoluție și anul acesta procedează în mod similar. O în numele Comisiei ITRE am putut să lucrez la această rezoluție. Ceea ce este cel mai important este să se ajungă la un acord global, iar obiectivele unui acord trebuie să se bucure de sprijin corespunzător. Sprijin din partea tuturor participanților. Dacă nu va fi așa, atunci această întâlnire nu va avea consecințe pozitive. Și atunci nu se mai poate vorbi despre o cooperare. În acest moment uh, am pregătit o propunere care ne dă șansele unei cooperări bune. Și de asemenea, pentru o exprimare mai detaliată a obiectivelor. Pentru că, în felul acesta, Comisia și de Comisia noastră și uh, miniștrii vor putea să lucreze mai bine împreună. Rezoluția pe care am menționat-o va fi adoptată săptămâna viitoare. Ea va fi sprijinită, însă ceea ce este important este ca și ceilalți să dea dovadă de bunăvoință. De aceea am următoarea întrebare. Cu cine sunt portate discuții și care sunt rezultatele care au fost obținute? Ați menționat anumite discuții cu ceilalți miniștri, însă noi avem nevoie de rezultate concrete. Dacă nu veți fi prezent, atunci uh, startul va fi unul eșuat. Mulțumesc, domnule Hibner. Am uh, mai acordat unui coleg un minut, pentru că Linda, Linda McEvan, pentru că doamna Hibner n-a avut nevoie de toate cele două minute. Mulțumesc, am o întrebare foarte simplă din Statele Unite, înainte de uh, vară, am auzit de la domnul Obama că și-a schimbat politica și că vor să se angajeze mai puternic. Ați observat această schimbare în politica Statelor Unite, un angajament sporit? Mulțumesc și acum Corin Lapaj, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, că sunteți alături de noi. Uh, am făcut și eu parte din delegația care a fost la Durban și mă M-am bucurat să vă ascult spunând în această dimineață că sunteți foarte atașat față de obiectivele clare de luptă împotriva schimbărilor climatice, ca acestea să fie cât mai bine definite și ca la Paris în 2015 să ajungem la un acord veritabil. Uh, mă bucură poziția extrem de dură adoptată de Polonia în, uh, la Durban, care era la limita mandatului dat de Parlamentul European și de Consiliu puteți să ne asigurați că în cadrul uh, președinției pe care o veți avea, lucrurile vor fi mai bune și că efectiv veți păstra acest obiectiv pe care păreți să doriți să vă angajați în fața noastră astăzi. Mulțumesc! Cu aceasta am încheiat lista de vorbitori. Uh, a avut loc o singură rundă de întrebări și acum domnul ministru are posibilitatea de a răspunde la întrebările adresate. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă propun ca întrebările care sunt de, uh, care au legătură cu Polonia să fie, și găsească răspunsul ceva mai târziu, nu astăzi, nu acum, pentru că astăzi vorbim despre un acord global. Așadar, întrebările cu specific uh, polonez uh, își vor găsi răspunsul ceva mai târziu. În acest moment doresc să mă concentrez pe acordul global și de asemenea pe pregătirile pentru conferința care va avea loc la Varșovia. Respectiv, uh, aș vrea să vă spun cum înțeleg eu rolul nostru de la Varșovia. Multe întrebări uh, s-au referit într-adevăr la acest subiect. Cred că este o întâlnire importantă și au fost adresate și întrebări uh, referitoare la de ce sunt atât de optimist în ceea ce privește întâlnirea de la Paris. Agenda de la Durban um, este foarte cunoscută. S-a spus că în anul 2012 negocierile celei de-a doua faze ar fi trebuit să fie încheiate în 2013, urma încheierea unui acord global, respectiv negocierea acestuia, iar în 2015 trebuia adoptat acordul global, care după 2020 ar fi urmat să fie implementat. Așadar, acesta este cadrul care a fost adoptat la conferința de la Durban. Ce mai știm în prezent despre aceste lucruri? Vorbim aici despre un punct de cotitură care uh, s-a întâmplat la Durban. Știm că noul acord trebuie să fie valabil pentru toată lumea. Aceasta este diferența față de vechiul acord. Noul acord trebuie să fie applicable to all, aplicabil tuturor. Ce mai știm despre acesta? Știm că noul acord trebuie să fie configurat conform regulilor de consens general. De aceea, toate elementele uh, consensuale trebuie luate în considerare. O diferențiere între uh, datorii și uh, ține și considerarea anumitor aspecte specifice din statele membre. Multe uh, părți, uh, multe întrebări uh, au fost adresate cu privire la optimismul meu. În primul rând, doresc să vă spun un lucru. Polonia, în acest proces, joacă un uh, rol special. De fapt, ar putea să preia un rol special. Și chiar poate să o facă. Și acest lucru pentru că începutul transformării noastre economice, acum 25 de ani, a, a avut loc în grupul de state care erau niște țări în curs de dezvoltare la momentul respectiv. Deci, formal, suntem un stat dezvoltat. În anii 90 ne-am uh, alăturat OECD, iar în 2004 am aderat Uniunii, uh, la Uniunea Europeană. Așadar, am părăsit o tabără și acum am ajuns în altă tabără, dar le înțelegem foarte bine pe amândouă. Și putem să preluăm un fel de rol de liant, de punte, pentru că înțelegem ambele tabere la fel de bine. În acest fel uh, văd eu rolul nostru și de aceea sunt optimist, pentru că noi credem că suntem capabili să vorbim uh, unii cu alții și să identificăm provocările ambelor tabere provocările cărora trebuie să le facă față ambele părți. Au fost adresate și câteva întrebări care se refereau la companii. care ar trebui și ele să fie reprezentate la conferință. Au existat întrebări cu privire la partenerii noștri. Le-am, uh, pe ce am menționat pe pagina noastră de internet am specificat că sunt parteneri care ne-au susținut financiar uh, cu privire la organizarea conferinței. Sigur că nu este o listă de companii izolate care vor lua parte la conferință, ci este vorba doar de o listă a celor care ne-au sprijinit financiar. Dar ideea ca la discuție să participe reprezentanții companiilor să-i invităm pe aceștia să participe. Face referire la faptul că în ultimii 19 ani, perioada în care a fost uh, în vigoare acest acord, partenerii de negociere s-au întâlnit și cu reprezentanții ONG-urilor, au fost uh, încheiate acorduri Însă, urmările au fost cele care au fost. Emisiile sunt în continuă creștere, industria noastră se delocalizează, pleacă din Europa și aceasta nu este o cale pe care să o urmăm în continuare. Dacă nu există discuții cu directorii de companii la nivel global, nu vom reuși să obținem nimic, pentru că întotdeauna va exista un anumit stat care va alege propria cale pe care să o urmeze. Și, și acest lucru duce tot la delocalizarea industriei din Europa către alte țări. De aceea, un dialog cu reprezentanții companiilor este foarte important din punctul meu de vedere. Au fost adresate și câteva întrebări cu privire la complexul tematic care este poziția uh, Europei în acest moment uh, în contextul actual. Vreau să vă spun că Europa beneficiază de o ofertă specială. Nu numai 20%, chiar 30%. Și chiar din 2007, Europa a lansat această propunere. Însă, acest lucru presupune existența unui acord global. Așadar, nu vorbim doar de 20%, noi propunem chiar 30%. Însă, totul este condiționat. Am impresia că dacă oferim doar un model, atunci acest lucru este prea puțin. Observăm astfel de exemple în acordurile comerciale. În 2001 au existat negocieri comerciale la runda de la Doha. Atunci au început. Și avem și politica noastră agricolă comună pe care am formulat-o. Am uh, deschis uh, agricultura noastră pentru concurența din exterior și am sperat că se va ajunge la un acord uh, comercial global. Ar fi uh, trebuie să ne gândim și la elementele consensuale cu privire la servicii. Dar lucrurile nu au stat cum ne-am imaginat. Negocierile de la Doha în continuare sunt în desfășurare și piața agricolă este deschisă. Cam același lucru este valabil și în domeniul climatic cu privire la negocieri. Faptul că în anul 2008 am adoptat un pachet cu privire la schimbările climatice. Nu a dus la uh, situația ca toate celelalte state să adopte o soluție asemănătoare uh, cu cea adoptată de Europa. Deci, Elveția, Liechtensteinul și poate încă cineva pe lângă Europa va adera la un acord asemănător. Deci, acest lucru este foarte puțin pentru a putea răspunde la provocările globale. Avem nevoie de un nou instrument în anul 2020. Un instrument care să se refere la toată lumea. În prezent, ar trebui să uh, cumpărăm liniștea celorlalți parteneri prin uh, supraactivitatea noastră ceea ce nu va duce la nimic bun. Și observăm acest lucru în faza a doua a Kyoto, protocolului de la Kyoto. Ja rzeczywiście mam bardzo duże przywiązanie do um, osiągnięć um, i sposobu rozumienia. Um, Rezultatele la care s-a ajuns sunt bune în ceea ce mă privește, dar avem să nu uităm și uh, perspectiva americană. Și avem uh, de-a face cu două paradigme uh, ale politicii uh, energetice. Noi aici, la, la noi, în Europa, energia este scumpă. Uh, trebuie să existe un instrument care să ducă la transformare economică, investiții și așa mai departe. Dar astăzi trecem printr-o criză. De cealaltă parte a oceanului avem dogma energiei ieftine. SUA se industrializează din nou și din nou noi avem uh, o reducere a emisiilor aici în Europa. Astăzi, partenerii noștri de ambele, parte, de ambele părți ale Atlanticului încearcă să negocieze un acord de liber schimb. Ei bine, dacă e să existe acest acord și dacă se mențin cele două poziții diferite față de energie, industria va dispărea din Europa. Trebuie să ne schimbăm uh, mentalitatea. Trebuie să avem o cu totul și cu totul altă abordare. De ce cred că e posibil un nou consens? Majoritatea miniștrilor cu care uh, am luat legătura se așteaptă ca în anul 2020 să existe un instrument pe deplin funcțional. Aceasta este o așteptare de ordin general. Cum să arate acest nou uh, acord? Ei bine, aici mă bazez pe experiența Kyoto 1 și Kyoto 2. Noul acord trebuie să fie cu precădere simplu. Noul acord trebuie să-i permită partenerului de negociere, miniștrilor, să se prezinte acasă și să ratifice obligațiile asumate în trecut. Experiența cu protocolul de la Kyoto 1 ne arată că Da, textul a fost adoptat, dar cât timp SUA nu a ratificat acordul, au apărut probleme. Și iată că aici, la Kyoto 2, noi, cei din Europa, am rămas singuri. Și mai este și o altă situație, în Rusia, cu Kazakhstan, și cu Kazakhstan, cu Belarus, cu Ucraina. Formal, aceste state nu au înaintat un veto, dar uh, procesul nu este ratificat în aceste state deoarece nu le convine textul. La Durban, negocierile au fost asidue. au durat până târziu în noapte. Cel mai important este ca viitorul acord de la Paris să fie suficient de atrăgător pentru statele membre, pentru ca președintele uh, fiecărui stat membru sau uh, uh, parlamentul să-l ratifice și să îl implementeze. Avem nevoie de un instrument simplu și de un instrument inclusiv, care să invite și alte părți să participe. Cum funcționează Națiunile Unite? Acolo lucrurile diferă de Uniunea Europeană. În sistemul nostru european, Comisia vine și propune soluții. Apoi, Parlamentul discută pe un aviz propriu, se discută apoi la Consiliu și se caută o soluție. Încercăm să găsim un numitor comun la finele întregului procedeu. De fapt, ce vreau eu să spun cu asta? În Consiliu se merge pe regula majorității. Așa funcționează votul aici, în Parlamentul European. Deciziile sunt luate fără a ține cont de anumite prerogative uh, naționale. Aici e vorba de partidele politice europene, de uh, grupurile politice din Parlamentul European. Ne putem imagina că nu se ține cont neapărat de Uh, opinia unui stat membru, deoarece așa, uh, așa se întâmplă acest mecanism. Ce se întâmplă însă la Națiunile Unite? Un stat poate să spună că uh, face uz de dreptul de veto sau dacă nu, uh, pur și simplu dacă nu are chef să implementeze un text, atunci nu-l implementează și gata. De aceea, eu cred că trebuie să căutăm soluții care, pe undeva, să convină partenerului de negociere, să fie niște norme cu care să se simtă confortabil în momentul în care uh, le prezintă acasă, în capitală. Aceste soluții uh, trebuie să fie vândute sau prezentate ca fiind soluții proprii, deci să le să, si, să simtă că le aparțin întru totul. Dar aici nu putem obliga pe nimeni la așa ceva. Deci avem nevoie de o structură mai simplă. Și acum o ultimă frază E vorba de 2015 la Paris. În martie 2015, înainte de conferința din decembrie de la Paris, textul trebuie să uh, fie tradus deja în toate limbile. În cea de-a doua jumătate a anului 2014, după adunarea generală ONU și după summitul din septembrie, trebuie să existe un text de negociere înainte de reuniunea de la Lima, din Peru. Temeiul negocierii trebuie discutat mai devreme la Varșovia, Dacă nu, nu vom reuși să respectăm calendarul negocierilor. Există foarte multe puncte de dezbătut. Finanțare, uh, pierderi și uh, compensații și multe altele. Asta așteaptă de la noi uh, partenerii din țările în curs de dezvoltare, de pildă. Dacă e să negociem ceva aici, atunci Um, dacă negociem ceva la nivelul nostru, atunci vom reuși să um, modelăm structura negocierilor finale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ministru, spune președintele, pentru răspunsul, a, răspunsurile acordate cu privire la organizarea conferinței COP. Noi, cei de la Parlament, vom analiza îndeaproape situația, așa cum au promis și colegii mei vom uh, avea o rezoluție pe acest subiect și cred că ar fi foarte util să ne mai întâlnim o dată, pentru că au apărut câteva întrebări care vizează chiar funcționarea Uniunii Europene. Trebuie să vedem în ce măsură ne facem noi uh, treaba la noi acasă, de exemplu cu backloading. Uh, Parlamentul a adoptat un text care aproape e compatibil cu viziunea Consiliului. Totul trebuie să fie cu urmări reale, să arătăm că în plan intern lucrăm eu nu cred că uh, ne mai putem permite să spunem că uh, Europa e fruntaș aici, ci mai degrabă suntem uh, fundași. ei bine, mă bucur că am putut discuta cu dumneavoastră, mă bucur că vom avea conferința de la Varșovia și că vom pune bazele pentru a ajunge prin Lima la Paris, unde cu toții ținem pumnii pentru ca în 2015 să avem un acord global. Dumneavoastră aveți o răspundere uriașă în tot acest proces, dar noi vă vom sprijini, vom fi uh, acolo pentru dumneavoastră, pentru că până la urmă noi, cei din Parlamentul European, trebuie să ratificăm tratatul, așa că, bineînțeles, că ne dorim să discutăm acest uh, subiect vrem să fim mereu uh, ținuți la curent, să știm exact care este stadiul negocierilor, pentru că în cele din urmă, nu e așa, la Parlament ajunge acordul și aici se ratifică. Aici vom spune da sau nu uh, față de tot ceea ce s-a întâmplat, față de munca dumneavoastră. Mulțumim pentru participare. Uh, v-aș invita cu drag pentru a răspunde la cea de-a doua rundă de întrebări, pentru că astăzi nu ați mai avut timp. Încă o dată uh, ne bucurăm să vă urăm bun venit și uh, data viitoare la Parlamentul European.